Se adoptă. 50-55. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că este aceeași majoritate ca și pentru votul precedent, deci se consideră ca fiind adoptat. Amendamentul 50-57. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 50-66. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 50-67. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum trecem la 5092. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 5093. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 50, 94. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Putem să votăm în bloc de la 50-96 până la 50-97? Deci cele trei amendamente, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Trecem la 50-98. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm, vă rog frumos, să deschizi votul pentru amendamentul 50-98. S-a închis votul? Se respinge. Amendamentul 50-99. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 5100. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 5031. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm, vă rog frumos, s-a deschis votul. La amendamentul 5031. S-a închis votul. A fost respins. 5101. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 50-77. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Vot electronic, vă rog. S-a deschis votul la 50-77. S-a închis votul. A fost respins. 5102 acum. S-a deschis... Nu, mă scuzați, cine este pentru împotrivă? Abțineri. Se respinge. 51-24. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Verificăm, vă rog. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 51-03. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 51-04. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 5105. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Se respinge, se corectează președinta. 5030. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5028. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 5106. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 5005. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5125. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5062. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. La 51-21 avem un amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 50-65. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 50-21. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 50, 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Am uitat să întreb. Abțineri, spune președinta, se adoptă. 5107. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 50-25. Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se respinge. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la amendamentul 51.13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 50 50-33. Cine este pentru? Împotrivă. Mă scuzați, spune președinte, era de fapt un vot pe părți. Deci cine este pentru prima parte de la amendamentul 50-33? Împotrivă. Ce se întâmplă? întreabă președinta. Deci prima parte a fost respinsă. Deci a doua parte. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Amendamentul 5034. Cine este pentru? Împotrivă. Votăm electronic. S-a deschis votul. La amendamentul 5034. S-a închis votul. Se adoptă. 5068. Cine este pentru? Împotrivă abține, se respinge. 51-29. Cine este pentru? Împotrivă. abține, Se adoptă. 51-28. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 50-75. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 50-79. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 50-87. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 51-08. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm, vă rog frumos, vot electronic. S-a deschis votul la 5108. S-a închis votul. A fost respins. 50, 80 și 50, 58 care sunt identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 50, 01. Este caduc. 50, 74. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 50-59. Cine este pentru? Împotrivă. abține, Se adoptă. 5073. Cine este pentru? Împotrivă. abține, Se adoptă. 5081. Cine este pentru? Împotrivă. abține, Se adoptă. 5006. Cine este pentru? Împotrivă. abține, Se adoptă. 5060. Cine este pentru? Împotrivă.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 50-83 este caduc. Trecem la 50-70. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 50-08. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. 51-30. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. 50-84. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. 50-09. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 51-31. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 51-32. Vot pe părți. Cine este pentru prima parte? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul de compromis numărul 1 și dau cuvântul doamnei Muniz, care dorește să facă o rectificare. Vă mulțumesc că este într-adevăr un amendament de compromis care a fost adăugat la lista de vot. Am să-l citesc. Un amendament asupra la capitolul Uh, uh, remarce. O parte importantă din aceste credite de angajament, cel puțin 30 de milioane de euro, trebuie să fie uh, afectate pentru finanțarea începerii unui plan de 5 ani pentru a um, duce la dispariția plantațiilor pentru producerea de opium și pentru înlocuirea acestora cu producții alternative, astfel încât să obținem un rezultat uh, cuantificabil în acest domeniu, potrivit cererilor exprimate de Parlamentul European în raportul său uh, o nouă strategie pentru Afganistan, aprobat pe 16 decembrie 2010. Președinta doamnă Muniz, cred că trebuie să modificați suma, pentru că suma de pe lista de vot este eronată. Eu cred că suma indicată este o eroare. Da, spune doamna Muniz. Am verificat, cifrele de pe lista de vot sunt eronate. În prima coloană la angajamente, e vorba despre 5 mil... 5 milioane 85 de mii de euro, de euro, iar la plăți 18 milioane.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 Abțineri? Se adoptă. Ați obosit deja, nu mai ridicați bine mâna, spune președinta. 5007, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Trecem la 5063, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge.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 5014 și 5078, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5069, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5038, cine este pentru? Putem să facem un vot în bloc? Vreau numai să clarific, spune domnul Gualtieri, Da, la fiecare din aceste amendamente există și un amendament oral pentru a pune suma respectivă în rezervă. Deci, spune președinta, vom vota în bloc de la 5038, practic toate amendamentele domnului Gualtieri, până la 5049. Sunteți de acord? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la 50-20. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 50-36. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 50-24 a fost retras. Trecem la 50-50. Domnul Galtieri, putem din nou să votăm în bloc? de la 50-50 la 50-54 în josul paginii. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 50-29. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Se respinge, se corectează președinta. Nu e foarte clar, vă rog, haideți să verificăm 50-29. S-a deschis votul, s-a închis votul. S-a închis votul, repete președinta. Deci a fost adoptat. Nu, nu, nu, nu. Se duc... Et euh, c'était le dernier vote. Era ultimul amendament. Noi nu avem vot final pentru că am votat numai amendamente. S-a încheiat sesiunea de vot. Vă mulțumesc frumos. Și mulțumim doamnei Muniz. Următoarea reuniune va avea loc mart, 6 septembrie pentru un schimb de opinie cu președinta Kosovoului. Vă mulțumesc pentru răbdare. dit, est-ce que les coordinateurs peuvent... Coordonatorii pot să rămână în sală ca să facem o scurtă reuniune a biroului dacă